motive pentru uh, uh, condiții transparente de muncă pentru toți lucrătorii, mai ales uh, cei în locuri de muncă noi și nestandardizate, dar în același timp să fie și adaptabilă, adaptabilă acele locuri de muncă și să se respecte standardele de, de muncă și să se îmbunătățească transparența pe piața muncii. În acest context, posibile lacune trebuie eliminate pe cât posibil. Contractele de muncă fără un număr garantat de ore de muncă plătită, așa numitele contracte cu zero ore, nu ar trebui să fie permise nicio condiție. Oricum, employerii, eh, angajatorii trebuie să continue să se asigure că obligația lor de a furniza informații corecte și exhaustive, această obligație este respectată pe deplin, pentru că dacă nu, riscul e să nu respecte această obligație și să o transfere unei părți terțe, astfel încât măsurile de salvgardare nu mai sunt aplicate. În plus, atunci când angajatorii trebuie să informeze lucrătorii în legătură cu aspectele esențiale ale relațiilor între angajator și angajat, trebuie clarificat faptul că aceste informații trebuie să includă măcar cerințele formale eh, pentru eh, terminarea contractului, pentru încheierea contractului și orice fel de uh, Uh, termen pentru a invoca despăgubiri pentru accidente de muncă sau pentru încălcarea drepturilor la muncă. Should also include the obligation... A trebuit să se includă și obligația de a furniza informații în legătură cu limite posibile de timp uh, din uh, contractele colective um, pentru litigii care decurg din acele acorduri. Din motive practice, asta e important pentru ca lucrătorii să își poată exercita drepturile uh, și să știe uh, că termenele pot fi relativ scurte. În acest context, documentul pe care s-a informat lucrătorul legătură cu relațiile de muncă trebuie înmânat lucrătorului pe hârtie. Doar în mod suplimentar și la cererea lucrătorului, documentul poate fi furnizat pe cale electronică. Dar asta cu confirmarea de primire și într-o limbă pe care lucrătorii detașați și mai ales cei străini să o înțeleagă. Mai ales când e vorba de remunerație, lucrătorii străini trebuie informați direct și în mod clar și să nu li se vorbească despre prevederi pe care nu le, poate, nu le pot înțelege. Apoi, pentru a se evita utilizarea greșită a perioadei de probă, deci să nu se respecte drepturile de bază ale lucrătorilor, statele membre trebuie să se asigure că atunci, în care, atunci când o relație de muncă uh, prevede o perioadă de probă, perioada respectivă nu trebuie să fie mai mare de 3 luni. În plus, statele membre care sunt responsabile pentru a găsi echilibru între interesele partenerilor și contractul de muncă, trebuie să stabilească condițiile de incompatibilitate acolo unde acele restricții sunt justi- justificate din motive legitime, cum ar fi protecția secretului de afaceri sau evitarea conflictelor de interese oricum, angajatorii nu trebuie să poată stabili condiții de incompatibilitate în mod unilateral. De asemenea, trebuie să fie stipulate expres în noua propunere că standardele stabilite în uh, această propunere nu pot fi subminate prin acorduri colective. În plus, Uh, statele membre trebuie să interzică demiterea pe baza drepturilor uh, stabilite prin această directivă. În acest context, consecințele juridice explicite uh, pot face inoperabilă orice demitere sau pregătire pentru demitere pentru exercitarea drepturilor despre care se face vorbire în această propunere angajatorul trebuie să furnizeze informații suficiente uh, despre motivele de demitere, dacă nu demiterea trebuie considerată ca neavând efecte juridice. To- toți pașii și toate măsurile necesare trebuie luate ca să se asigure că termenul pentru a putea fi atacată o uh, demitere e suspendat atâta timp cât lucrătorul nu a primit uh, justificare în scris din partea angajatorului. Dacă nu, asta ar fi în detrimentul lucrătorilor care, înainte de a primi justificarea cerută prin lege, nu respectă termenul pentru a ataca decizia și, în final, trebuie să se stipuleze explicit că până în aplicarea acestei directive nu trebuie considerată ca fiind motiv pentru orice fel de scăderea standardelor într-o situație care uh, oricum uh, există în statul, în statul membru în legătură cu nivelul general de protecție a lucrătorilor și în zonele în care se aplică. Nivelul general de protecție în această propunere nu trebuie să fie scăzut. Ca un rezultat, statele membre trebuie să îmbunătățească treptat nivelul de protecție a lucrătorilor în cadrul treabă uh, legislativ la care se referă această propunere și cu respectarea deplină a Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale ale UE și cu Carta Socială Europeană. Întotdeauna trebuie să ne gândim că în conformitate cu articolul 31 al Cartei Drepturilor Fundamentale, orice lucrător are dreptul de a munci în condiții care să-i respecte sănătatea, siguranța și demnitatea. Mulțumesc pentru atenție. Thank you as well. Any comments from the members? Mulțumesc. Comentarii din partea membrilor? Yes. Well, I'm following the report as a shadow and I would like to... Eu sunt raportor din umbră la acest raport și aș dori să încep prin a-i mulțumi colegului uh, Chris Oconos pentru munca la acest raport. Din punctul meu de vedere, am avut am reușit uh, să organizez uh, întâlniri cu multe părți interesate și la Bruxelles și în Malta și am încercat să mă asigur că cei cu care mă întâlnesc îi reprezintă pe angajator, dar și diferitele ca categorii de angajați. Poate vă pot uh, transmite o parte din informațiile pe care le voi, le-am primit și care se vor regăsi și în uh, amendamente. În ceea ce privește declarația scrisă uh, și faptul că este nevoie de claritate de la bun început, mi se pare un element crucial Acum vorbim despre faptul că se poate oferi o derogare dacă un angajat lucrează mai puțin de 8 ore pe săptămână. Dar asta va fi folosit ca o lacună. Mi se pare mult mai logic ca această derogare să se refere la 8 ore pe lună. Angajatorii cu care m-am întâlnit mi-au spus că și asta îi împiedică să țină, să uh, Um, facă față unor um, organizări sezoniere, um, muncii sezoniere și așa mai departe. Trebuie uh, să evităm orice fel de uh, ocupare precară. Definiția de lucrător la nivel european Unii consideră că ar trebui să fie la latitudinea lucrătorilor, însă când lucrătorii uh, sunt atât de mobili, e logic să prevedem asta la nivel european. În ceea ce privește contractele, ele sunt importante nu numai pentru lucrător, ci și pentru angajator. Înțeleg că uh, vorbim despre un document pe hârtie, nu numai de un document uh, în sine. E mult mai ușor pentru că Uh, angajatul poate ști care sunt condițiile angajării sale. Din nou, mi s-a prezentat argumentul că în anumite situații nu se poate face imediat, în prima zi, însă cred că dacă dezvoltăm uh, un formular cheie sau un model, uh, vom reuși să rezolvăm asta. Încă un element Mm, un domeniu în care am primit multe contribuții uh, se referă la uh, formarea obligatorie și gratuită. Pot să vă prezint experiențele Maltei. Am avut o situație în care erau persoane care doreau să se angajeze la Air Malta um, ca însoțitor de bord. Um, li se ofereau o formare pe care o plăteau, dar nu aveau niciun fel de garanție că vor fi angajați după aceea. Apoi, o altă mm, categorie mm, de angajați, li s-a cerut să plătească formarea și fără garanție să fie angajați. Și toată lumea a fost de acord că este inacceptabil. Dacă o formare este obligatorie, dacă angajatorul o impune, trebuie să fie oferită gratuit pentru angajat. Singurul element care poate fi interesant și justificat din perspectiva angajatorului este că trebuie să existe un fel de garanție că investiția făcută în angajat este oarecum recuperată. Deci, practic, se oferă, se prevede un număr de luni sau de ani în care angajatul este obligat să rămână pe postul uh, respectiv. În ceea ce privește perioada de probă, uh, mai multe perspective mi-au fost exprimate, însă mie mi se pare că șase luni sunt în regulă. Putem avea în considerare și trei luni. Uh, din câte am înțeles, există și propunerea de a avea o premisă, deci avea de la sine înțeles situația fără perioadă de probă, decât dacă în legislație nu este prevăzut ceva sau dacă în contract nu este prevăzut altceva. Am înțeles că se schimbă și acest element. Încă un element era cel care se referea la ocuparea paralelă. Cum putem să ne așteptăm ca unii lucrători angajați cu normă parțială să fie obligați să nu, uh, să, fie ex, să lucreze numai pentru angajatorul respectiv. Nu se poate accepta asta decât dacă există o reală situație de conflict de interes. Mulțumesc, spune președintele. Înțeleg că tentația este mare, dar noi nu suntem Comisia pentru Ocupare. Însă, pentru a face o observație concretă, definiția lucrătorului, cred că este uh, suficient uh, clarificată de către Curtea de Justiție. Mă uit să văd dacă există alte solicitări de intervenție, văd că nu este cazul. Do you want to speak to this point? Doriți la acest punct să interveniți? Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca uh, shadow uh, raporteur on this uh, file, uh, aș vrea să fac câteva considerații foarte pe, pe scurt legate de uh, acest lucru. Cred că este o inițiativă uh, bună privind uh, transparența și uh, previzibilitatea condițiilor de muncă. Trebuie aduse câteva modificări și ajustări acestei propuneri pentru a ne asigura că directiva va fi prevăzută cu tot ce este nevoie pentru a asigura uh, un cadru cât mai, uh, cât mai transparent și cât mai corect. Cred că un sistem de lucru mai flexibil se identifică cu stadiul actual al societății digitale, în, uh, iar o adaptare reprezintă un avantaj pentru a răspunde mai rapid și mai simplu unor modificări ulterioare. Cred că furnizarea de informații necesare angajatului încă de la începutul perioadei și a relației contractuale și nu un termen de două luni, așa cum era uh, prevăzut acum, este binevenită, iar interzicerea și limitarea anumitor clauze precum taxarea trainingurilor, de care au vorbit și colegii mei, de către angajatori sau perioadele de teste excesive, aduc un plus de valoare acestei uh, propuneri. Uh, cred că trebuie să furnizăm un raport prin care să creăm un cadru favorabil care să aducă avantaje atât pentru angajat, dar și pentru angajator. Mulțumesc! Thank you very much. Does the Commission wish to take the floor? Mulțumesc. Dorește Comisia să intervină? Se pare că nu este cazul. Mă întreb către raportor. Termenul pentru amendamente este 29 iunie. Așa este. Deci vă rog să țineți cont de asta. Putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. Continuăm cu punctul 19 schimb de opinii în prezența raportoarei pentru aviz referitor la protecția persoanelor care semnalează încălcări ale dreptului UE, deci denunțătorii de integritate. Doamna Rozier este raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte mulțumită să putem avea acest prim schimb de opinii asupra propunerii Comisiei Europene, din mai multe motive. În primul rând, cred că trebuie să ne bucurăm că Comisia a ascultat Parlamentul. Întotdeauna e, o, e plăcut când suntem ascultați și iată, avem această uh, propunere așa cum a, uh, a fost solicitată în octombrie anului trecut. Textul pe care îl avem în fața noastră preia o bună parte din uh, cerințele Parlamentului din rezoluția din octombrie 2017. Pentru a reveni la conținutul propunerii. Întâi, domeniul de aplicare. Mă bucur că avem un domeniu de aplicare destul de ambițios în propunerea Comisiei care acordă protecție salariaților, dar și celor care nu sunt într-o relație directă cu un angajator, un consultanți, foști angajați, uh, liber profesioniști, uh, stagiari, care pot fi uh, protejați prin această directivă. În ceea ce privește domeniul de aplicare material, înțelegem comisia, um, intenția comisiei pentru a include cât mai multe sectoare pentru a avea un instrument orizontal însă asta mm, pune sub semnul întrebării caracterul orizontal al acestei propuneri pentru că sunt anumite sectoare care nu se regăsesc în acest domeniu. De exemplu, avem achiul comunitar în ceea ce privește protecția lucrătorilor. Nu înțelegem de ce acest domeniu este exclus din directivă. Un alt, uh, o altă îngrijorare în ceea ce privește domeniul de aplicare. Uh, infracțiunile față de dreptul Uniunii. Înțeleg Comisia. Ea spune că intenția ei este că ar dori să protejeze uh, denunțări de fapte frauduloase care sunt ilegale, dar și denunțări și, și revelări care nu corespund interesului uh, general. Este o formulare destul de vagă. Um, termenul de uh, denunțare um, a unor fapte care sunt împotriva interesului general, deci acest concept trebuie clarificat. Orice cetățean se poate uh, regăsi în situația de a fi avertizor și nu cred că trebuie să se, regăsească să stea înainte să se întrebe doamnelor din președintele solicită liniște în sală doamna Rozier continuă deci un cetățean nu trebuie să, se, să cunoască foarte bine legislația europeană înainte să denunțe ceva astfel în, pentru a ști dacă denunță sau nu și dacă va fi pro, uh, protejat în caz că face acest denunț. Încă un element important. Semnalarea. Proceduri robuste la nivel intern și extern în organizațiile vizate uh, și multă comunicare referitoare la modul în care se pot face aceste um, sesizări sau denunțări. E foarte bine că sunt incluse mai multe proceduri, însă ce este problematic este că uh, impunem modalități prin care un avertizor uh, poate face o revelație. Deci există un fel de ierarhie Uh, o ordine. Întâi, canalul intern, dacă nu funcționează, la extern, dacă nu, o revelație publică. Și asta totuși creează anumite probleme. Comisia prevede și unele uh, excepții care permit uh, publicarea sau sesizarea externă, dar sunt niște prevederi mult prea restricționate. Vorbim despre urgențe, despre mm, Um, canalul intern care este neadaptat și pentru mine asta rămâne problematic din două motive. În primul rând, avertizorul trebuie să fie cel care uh, demonstrează de ce nu uh, este potrivit să apeleze la uh, calea internă. Și deja aici este, un avertizor deja este atacat la persoană, reputație și așa mai departe, dacă îi se pune o presiune suplimentară, dacă el trebuie să dovedească um, că nu a putut acționa în intern uh, pentru a fi protejat. În al doilea rând, un salariat care ar cunoaște uh, o infracțiune este împiedicat să meargă direct la autorități. Și când avem, uh, um, când avem de-a face cu infracțiuni uh, grave, nu se pune problema să mergi în intern. Trebuie mers direct la autorități și trebuie să existe această posibilitate. Și se mai uită ceva, dreptul la informație. În calitate de uh, cetățean există o serie de fapte pe care putem în mod legitim să cerem să le știm pentru că ne afectează. Iar avertizorul are un rol de, info- de a informa publicul în astfel de situații. Cred că trebuie extins aici uh, domeniul de aplicare. În ceea ce privește protecția, mi se pare că Comisia preia cele două tipuri de protecție pe care am, le-am identificat, protecția salarială și în ceea ce privește procedurile în fața instanței. Comisia ne-a ascultat, preia uh, propunerea Parlamentului, uh, se uh, schimbă sarcina probei și um, se prevăd uh, măsuri în caz de represalii statele membre pot uh, de asemenea decide să acorde asistență tehnică și așa mai departe. Mie mi-ar plăcea să punem mai multă presiune pentru ca statele membre într-adevăr să ajute acești avertizori și cred de asemenea că trebuie să consolidăm dispozițiile care uh, protejează identitatea avertizorilor, astfel încât garanțiile să fie suficiente. Un ultim punct în ceea ce privește protecția eu nu sunt pentru ceea ce prevede Comisia, și anume sancțiuni pentru persoane care ar avea rele intenții în a releva fapte. Cred că avem un sistem juridic care include defăimarea, calomnia uh, și așa mai departe. Există, există deja sistemul de sancțiuni. Nu văd ce scop avem uh, în a introduce astfel de sancțiuni dacă nu este să slăbim uh, poziția avertizorului mi se pare indezirabilă această prevedere. În raportul Parlamentului am solicitat ca autoritățile independente să fie legitimizate în funcția lor și cred că putem consolida acest aspect. Anonimatul nu este tratat deloc. Știm că există posibilitatea bine, bine încadrată Știm că, există, um, că în anumite cazuri anonimatul bine încadrat poate permite la revelarea unor uh, infracțiuni și de asemenea um, sunt uitate complet persoanele care îi sprijină pe acești avertizori. Trebuie să vedem cum îi, um, cum ținem cont de aceste persoane pentru a evita represaliile asupra avertizorului prin intermediul acestora. Deci cred că Comisia a ascultat Parlamentul, uh, propunerea poate fi îmbunătățită, iar împreună cu raportorii din umbră uh, sunt convinsă că vom face exact asta. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Uh, Monsieur Durand. Mulțumesc, domnul Durand. Euh, merci, Monsieur le Président. Très, très Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid aș vrea să spun că, evident, uh, Împărtășesc analiza pe care tocmai a făcut-o Virginie și eu țin să mulțumesc Comisiei pentru că a ținut cont de cererea Parlamentului. Aș vrea chiar să mulțumesc tuturor grupurilor pentru că au ținut cont de ce am propus uh, noi și Virginie la, de la început. Așadar, în cele din urmă, eforturile acestea au dat roade și mă bucur asta. Și vreau să spun că problema protecției anonimatului în anumite condiții mi se pare absolut esențială, mai ales că trebuie să discutăm de non-ierarhizarea uh, alegerii mijloacelor utilizate pentru a putea denunța un fapt de interes general S-a mai vorbit despre acest lucru. Cred că în anumite situații este imposibil să folosești căile interne și mă bucură faptul că elementul intențional nu figurează în propunerea comisiei. Asta mi se pare un progres foarte important. Președintele, în regulă, domnul Didier. Mulțumesc uh, și eu uh, în care de raportor din umbră, în calitate de raportor din umbră al PPE-ului, mă bucur că vom avea o abordare orizontală pentru a proteja mai bine lansatorii de alerte și observ de altfel că acest proiect de directivă se inspiră din uh, dreptul francez și poate și motivul pentru care există atâția raportori francezi dar vreau să spun că există și tot unele puncte, totuși, uh, uh, la care PP-ul ține foarte mult și față de care e foarte atașat. Mai întâi, faptul că alerta externă, deci faptul că informația este făcută publică și revelată nu doar autorităților publice, dar, de exemplu, și presei, trebuie să rămână un lucru absolut uh, excepțional trebuie să fie informația revelată public dacă există un pericol grav sau iminent sau dacă procedurile de alertă internă în sânul întreprinderii nu au funcționat și există proceduri create de întreprinderi, unele funcționează, altele nu, evident trebuie să fim vigilenți, dar uh, păstrăm principiul conform căruia alerta externă trebuie să rămână totuși excepțională. În al doilea rând, pentru a fi protejați și pentru a fi considerați lansatori de alerte, avertizori de integritate, trebuie ca persoana să acționeze de bună credință și într-o manieră dezinteresată. După părerea mea, trebuie să excludem din domeniul protecției lansatorilor de alerte pe cei care au de reglat niște conturi, cei care se definesc și știm că există, știm foarte bine că există, care se definesc prin capacitatea de a face rău și care se, s-ar refugia în spatele acestui statut de lansator de alerte ca să facă rău și ca să afecteze securitatea juridică a unei întreprinderi sau, în orice caz, ar avea intenții rele. Cred că noțiunea aceasta a acțiunii dezinteresate și a apărării interesului general e foarte importantă dacă vrem ca această noțiune să fie acceptată pe toți, de toți ca legitimă. Al treilea principiu, cred că trebuie să ne asigurăm de confidențialitatea avertizorilor de integritate, dar și, și confidențialitatea persoanelor vizate de aceste uh, acțiuni, pentru că există totuși prezumția de vinovăție și nimic nu e mai rău decât o acuzație falsă. Sigur că informațiile care merită să fie revelate trebuie să poată să fie revelate și ăsta este proiectul, obiectul proiectului de directivă, dar să nu uităm niciodată că uh, prezumția de vinovăție este un principiu fundamental și în toate țările avem exemple de persoane care au fost acuzate pe nedrept și uh, estimez că pentru noi asta trebuie să rămână un principiu fundamental care transcende partizanatul politic. În fine, un ultim uh, avertisment, să nu, să nu schimbăm sarcina probei uh, din principiu. Aici mă exprim în calitate de uh, avocat. Pot avea, putem avea excepții de la anumite principii, dar totuși cred că uh, înainte de toate, lansatorii de alerte trebuie să fie cei care să demonstreze veracitatea acuzațiilor, mai degrabă decât invers, ca întreprinderea sau cel sau cea care este uh, atacat, acuzat, să demonstreze că n-a făcut lucrurile de care este acuzat. Deci uh, trebuie să rămânem pe, pe un principiu sănătos și anume uh, sarcina vorbe pentru cel care face acuzațiile. Pe baza acestor principii care pentru noi sunt lucruri pe care uh, trebuie să le discutăm și sperăm să ajungem la compromisuri asupra lor și vom fi foarte vigilenți în privința lor. Deci pe această bază aș dori ca și ceilalți raportori din umbră să găsim un echilibru necesar între publicarea legitimă a unor crime sau delicte pe de-o parte și respectul secretului profesional sau reputației persoanelor și întreprinderilor pe de altă parte. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Le Breton. Și eu mă bucur de existența acestui text. Comisia a ascultat uh, punctul de vedere al Parlamentului. Reamintesc că uh, aceasta este o exigență care s-a născut din dezbaterea privind directiva prin secretul afacerilor și față de uh, îngrijorările care s-au manifestat Uh, eu aș vrea să calmez aceste... Uh, am uh, considerat că acest text ar putea calma toate îngrijorile și cred că e un bun punct de început. Văd că legea franceză din 2016 a inspirat parțial acest text și asta mă face să fiu oarecum mândru, dar dincolo de asta constat că lansatorii de alerte sunt protejați destul de eficace pentru că se prevede o protecție împotriva uh, urmăririi nejustificate în justiție, o protecție împotriva prejudiciilor profesionale și, evident, procedura de lansare de alerte este conform uh, poziției pe care speram să o avem și anume că se trece mai întâi printr-o procedură internă și sigur după aceea urmată de o procedură externă sau, în caz de urgență, difuzarea publică. Și cred că asta este calea de urmat. Există totuși puncte pe care ar trebui să fim foarte vigilenți. Primul punct este inversarea sarcinii probei. Eu întotdeauna am spus că sunt ostil, ostil acestei idei. Cred că nu e o idee bună deloc și că mergem prea departe în dorința de a proteja cu orice preț lansatorii de alerte. Trebuie să existe un echilibru și când lansatorul de alerte este amenințat de represalii, trebuie să demonstreze realitatea acestor represalii de care se plânge. În fine, nu sunt foarte mare susținător al anonimatului, un punct care va trebui să-l dezbatem. Poate în anumite, circum, în anumite circunstanțe care ar trebui definite foarte clar. Se poate uh, gândi un anonimat, dar nu putem să avem un principiu general privind anonimatul. Ar fi prea periculos. Și în fine, un alt lucru pe care l-am subliniat încă de la început, sunt foarte atașat față de ideea protejării anumitor secrete, secretul uh, de ap- național de apărare, secretul medical, secretul uh, relației între avocat și client. Trebuie să fim foarte vigilenți aici și nu trebuie ca sub pretextul lansării de alerte să se încalce prea ușor aceste secrete care, față de care eu sunt foarte atașat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să vă reamintesc că acest dosar a fost uh, trimis spre examinare către 13 comisii, dintre care 7 au numit raportori Uh, the, the, only person that I see in, room, in the room who probably has something to do with this opinion is Mr. Ludvigson. Singura persoană care are o legătură cu acest aviz e domnul Ludvigson. Doriți să luați cuvântul? Sigur. Sunt aici uh, ca să înlocuiesc pe Ghet uh, Jutland dar m-am ocupat deja de dosar de câțiva ani la Econ. Eu și grupul meu am, uh, ne-am ocupat de această propunere de câțiva ani. Deci e bine că în fine avem această propunere. Există loc de îmbunătățire a lucrurilor. Pentru că scopul directivei este să se protejeze pe lansatorii de alerte. Este important uh, ca lansatorii de alerte să poată înțelege ușor când și cum sunt protejați uh, de această directivă și când nu. Există anumite incertitudini în ce privește domeniul de aplicare. De exemplu, este un lucru regretabil că articolul 413 n-a fost sugerat uh, ca una dintre celelalte baze juridice care au fost propuse și că încălcările drepturilor uh, angajaților nu sunt luate în considerare, deși noi vrem să le includem. Apoi, trebuie să se facă o distinție clară între raportarea internă și externă și, în fine, considerăm că o propunere ar putea spune mai clar rolul pe care îl joacă uh, sindicatele. Este bine că partenerii sociali sunt luați în considerare în articolul 4.1, dar ar putea fi niște clarificări suplimentare în ce privește rolul uh, sindicatelor, uh, în ce privește canalele de raportare, dar și protecția anonimității lansatorilor de alerte și oferirea de susținere. Vă mulțumesc foarte mult! unde Comisia dorește să intervină? Nu. Comisia nu dorește. Doamna Rozie, doriți să mai adăugați ceva? Aș vrea să spun doar că vom încerca să facem progrese pe acest dosar cu un calendar destul de ambițios, dar sunt sigură că toată lumea se va mobiliza și că vom obține rezultate. Mulțumesc foarte mult! Prin urmare, spune președinte, putem să închidem acest punct și să continuăm cu punctul 20, schimb de opinii privind acțiuni reprezentative pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și dau cuvântul raportorului domnul Ghie. domnul Didier. Mulțumesc, domnule președinte. Felicit Comisia Europeană pentru această inițiativă care este menită să protejeze mai bine consumatorii. Acest proiect de directivă încearcă să modernizeze uh, directiva 2009 și se înscrie în de inițiativă din propria inițiativă a Parlamentului European din 2012 și corespunde unei nevoi reale răspunde unei nevoi reale, pentru că nouă țări din Uniunea Europeană încă n-au introdus mecanisme de redresare colectivă, de recurs colectiv în uh, legislațiilor naționale. Deci, iată, o fragmentare a legislației naționale uh, care se face în deficitul Uniunii Europene și în dauna consumatorilor. Care e obiectivul nostru? Vrem să ajungem împreună cu raportorii din umbră uh, și cu Comisia INCO, care este Comisia Asociată, la un echilibru între, să obținem un echilibru între creșterea protecției pentru consumatori și securitatea juridică pentru întreprinderi, pentru companii. Deci, pe de-o parte, accesul la justiție și repararea prejudiciului și, pe de altă parte, pentru a evita noi încălcări ale dreptului Uniunii Europene, pentru că trebuie să existe și uh, scopul disuaziv, nu doar cel uh, uh reparator, și, pe de altă parte, să oferim garanții împotriva recursurilor abuzive. Așadar, vom vedea în următoarele săptămâni că vom lucra pe câteva chestiuni și vreau să vă spun câteva puncte de reflexie și discuție. Mai întâi, domeniul de aplicare. Pentru că proiectul de directivă acoperă o serie de domenii cu o listă care nu e exhaustivă, cum ar fi protecția datelor, mediul, voiajul, călătorile, turismul și trebuie să ne punem întrebarea unei extinderi posibile sau nu a acestui domeniu de aplicare la domeniul sănătății, de exemplu. Al doilea punct de discuție se referă la care sunt entitățile calificate să facă aceste măsuri de Uh, colective, aceste măsuri colective. Există niște criterii prezente în uh, propunerea de directivă, criterii de reputație, trebuie ca entitatea calificată să nu aibă un scop uh, lucrativ, finanțarea sa să fie transparentă, interesul ei să fie legitim și pentru comisie doar organizațiile consumatorilor și organizațiile independente publice sunt cele abilitate să acționeze în acest fel. Deci cred că trebuie să precizăm aceste criterii, pentru că acesta este obiectivul acestui proiect de directivă și să evităm uh, ca uh, să se aglomereze tribunalele Uniunea Europeană cu astfel de cazuri. Și apoi trebuie să ne punem și întrebarea legitimității uh, pe care l-ar avea un monopol al acestor instituții calificate. Dacă există această legitimitate sau nu. În al treilea rând, informația Uh, care trebuie oferită consumatorilor și până unde trebuie să meargă ea. Proiectul de directivă ar trebui să definească mai bine după mine dacă consideră că toți consumatorii participă automat la un litigiu sau, din potrivă, dacă considerăm că persoanele fizice sau morale nu pot face decât cu consimțământul lor expres. Și ultimul punct de discuție important, deși nu am epuizat toate problemele, este legat de riscul de infracțiuni transfrontaliere sau de infracțiuni uh, care se produc la scara Uniunii Europene. Deci facem, ce facem? Un, un singur un proces pentru fiecare țară în parte sau un proces la nivelul Uniunii Europene și dacă considerăm că lucrurile s-au petrecut la nivelul Uniunii Europene, atunci pe ce criterii uh, alegem țările care vor fi implicate? Vrem să armonizăm lucrurile sau să lăsăm fiecare țară să-și precizeze domeniul de aplicare cu riscul uh, unei aglomerări a tribunalelor cum, pe care am l-am evocat uh, uh mai devreme, prin, în funcție de importanța sancțiunilor sau a criteriilor, cum ar fi existența unei entități calificate de care am vorbit uh, acum câteva clipe. Așadar, punctele de discuție le cunoaștem. Sunt sigur că diferitele grupuri politice vor ajunge la un acord, cu atât mai mult cu cât filozofia mea de acțiune e foarte clară, și anume de a găsi un just echilibru. E clar, de pe de-o parte, că există o cerere puternică și legitimă și o, pentru o mai mare protecție a consumatorilor și la asta trebuie să răspundem fie că acești consumatori sunt clienți, călători, turiști, turiști utilizatori, investitori. Pe altă parte, e rolul nostru să oferim garanții suficiente pentru întreprinderi în ce privește securitatea lor juridică și uh, continuarea activităților economice. Și dacă reușim să găsim acest echilibru, cu atât mai bine, pentru că asta este starea de spirit a acestui Parlament, căutarea unui compromis și cred că în felul acesta vom ajunge rapid la un text care uh, ar putea, înaintea alegerilor europene, ar putea arăta la ce uh, folosește Europa se protejeze mai bine pe consumatori, dar dacă vrem să fim mai credibili în sânul Uniunii Europene, trebuie să oferim o securitate juridică uh, și întreprinderilor europene. Obiectivul nostru este să avansăm cât mai rapid. În următoarele zile vreau, aș vrea să stabilesc cu Comisia asociată, și anume Comisia cu un calendar foarte precis și uh, am două obiective unul este, cum spuneam, să facem progrese cât mai rapid și, în al doilea rând, că în uh, orice circunstanță această directivă se poate fi adoptată în plenară înainte de sfârșitul legislaturii, pentru că uh, mai întâi consum consumatorii au nevoie de această protecție și în al doilea rând cred că noi toți deputații Parlamentului European trebuie să demonstrăm în următoarele luni cât de uh, utilă poate fi Uniunea Europeană ca instrument de protecție a drepturilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Delvo. Monsieur le Président, euh, moi aussi, je voudrais saluer la proposition. Mulțumesc, vreau să salut și eu uh, propunerea făcută de comisie, în sfârșit, să zice eu, că e un raport din 2012, de fapt, dar uh, e o propunere utilă și și necesară, de altfel. Nu vreau să repet toate argumentele pe care tocmai le-am ascultat aici, ale raportorului, însă observ uh, cât de prudentă e Comisia față de poziția statelor membre pentru că au fost foarte grijulii să nu încalce competențele statelor membre și să subliniem că dreptul material nici nu este atins, deci nu se creează drept material uh, când se obține o, uh, o despăgubire. Eu, mm, se referă doar la procedură, legea asta. Și statele membre, dacă am înțeles eu bine, dacă nu cumva schimbă lucrurile, dar vor beneficia de mare marjă de manevră ele sunt cele care numesc entitățile calificate, bine, cu respectarea unor criterii pe care poate le precizăm, apoi decizia mandatului de opt-in și opt-out, asta tot statele membre o au, pe care uh, caracterul, mă rog, competența, finanțarea, controlul finanțării de către test și toate celelalte rămân la uh, latitudinea statelor membre. Deci, bun, avem șanse să o scoatem la capăt, însă mai uh, putem, sigur, să aducem și îmbunătățiri textului. În primul rând, dacă un stat membru are niște proceduri naționale care acordă un grad mai mare de protecție decât ce se propune aici, atunci acest grad de protecție să rămână. Asta vreau eu. Articolul 1, alineatul 2, trebuie să precizeze că e vorba de o armonizare minimă. Apoi, în al doilea rând, sfera de aplicare, deci articolul 2, acolo se face referire la o anexă, care sigur poate fi completată. Da, am o întrebare. Uh, e vorba de protecția datelor care apare acolo în anexă. Asta înseamnă că prejudiciul moral uh, intră și el în sfera de aplicare sau rămânem doar la uh, prejudiciile materiale? Deci îmi pun întrebarea asta și tot în legătură cu sfera de aplicare. Totuși, m-am cam uimit să văd la clauza de revizuire, la 18.2, că dreptul pasagerilor se include în această clauză de revizuire. Și atunci, oare, mă întreb, oare de ce pasagerii, oare nu, li se pot sub semnul întrebării uh, drepturile, cumva sunt uh, mirată, nu neapărat îngrijorată de articolul ăsta. Ce privește articolul 6.2, cazurile și-a zis complexe și acolo cred că vom avea nevoie de clarificări. Pentru că dacă e prea mult vid juridic, atunci propunerea nu mai are sens. Atunci, bun, eu am înțeles că totuși acolo e vorba de un caz în care cantificarea prejudiciului e complex de făcut. Dar oricum trebuie clarificate mai bine lucrurile. Mon cinquième point, c'est là aussi où je demande une... Apoi, uh, aș mai vrea și în articolul 16 să-mi explicați. E vorba de acțiunile reprezentative transfrontaliere. Aici poate ar trebui și mai multe explicații. Bun, eu pot să mă gândesc că e vorba de o acțiune reprezentativă europeană, dar poate e doar un vis. Totuși trebuie să fim realiști și să ne uh, gândim la o clarificare a situației de cazurilor transfrontaliere. Și în încheiere, că s-au tot exprimat, exprimat temeri că e un risc de uh, recurs abuziv sau care de atac abuzivă. Totuși, cred că sunt destule măsuri de salvgardare în, în propunere ca să nu există această temere. Deci, uh, entitățile calificate au competența de a acționa, e posibil o acțiune, uh, o cale de atac doar dacă se stabilește încălcarea dreptului, acordurile amiabile trebuie omologate de către autoritatea administrativă care are drept de jurisdicție, apoi finanțarea activității entității trebuie să fie transparentă și cu un control din partea unui terț cred că totuși sunt destule măsuri de salvgardare. Deci ă, sunt, sunt și eu de acord cu raportorul, domnul Didier, că ar fi bine să ă, acționăm rapid și bine ca tocmai că consumatorii europeni să se bucure de proceduri simplificate și mă refer mai ales la cele nouă țări care nu au legislație în acest domeniu să le oferim consumatorilor de aceste țări, iată, această posibilitate. Travailler avec uh, le raport. Și uh, de-abia aștept să uh, conlucrez cu raportorul, cu raportorul din umbră și mulțumesc pentru toate explicațiile. Doamna Gebhardt. Ja, danke schön. Uh, danke schön für die, uh, die sehr klaren Ausrichtungen und auch ich. Mulțumesc, mulțumesc. Uh, și eu m-am bucurat uh, foarte mult, la fel precum colega Delvo, că Um, un lucru pe care îl solicităm de mai mulți ani din partea Parlamentului, Euro- Parlamentului European, a devenit o propunere legislativă. Este nevoie de asta într-o Europa din ce um, cu o piață um, unică din ce în ce mai puternică și e bine să existe și o piață unică a consumatorilor. Iar cazuri precum Dieselgate sau alte scandaluri au arătat cât de important este ca mm, consumatorii să aibă instrumente la dispoziție. Unele dintre lucrurile propuse de Comisia Europeană mi se par foarte pozitive. Întâi, sistemele create pentru a evita crearea unui nou tip de model de afaceri pentru plângeri prin faptul că ONG-urile care nu au uh, um, o dimensiune comercială au acest drept, uh, cred că se rezolvă această situație. Mi se pare un, un element pozitiv, chiar dacă uh, a mai venit pe la mine un avocat sau altul să mă întrebe, dar noi de ce nu? Cred că trebuie să fim uh, prudenți. Tocmai ceea ce a propus uh, Comisia Europeană este o alegere bună. Precum colega Delvo, mi se pare de asemenea un lucru echilibrat că Comisia a analizat cât de departe, cât de departe poate merge și câtă uh, autonomie trebuie să lase și statelor membre pentru a avea uh, șansa să și progresăm cu această legislație. Știm că există diferite culturi uh, ale reglementării în statele membre, tradițiile sunt diferite și acest lucru uh, trebuie luat în considerare. De asemenea, domeniul de aplicare. Totuși, 59 uh, de directive și regulamente. E un număr considerabil. Însă, s-ar putea să mai fac o propunere sau alta ca să mai adăugăm câteva pe listă. Trebuie să ne gândim la legislații precum um, conținuturile digitale, codul uh, comunicărilor uh, electronice, uh, produse um, paneuropene, deci legislații care sunt pe rol în momentul de față, dar ele să fie incluse pentru ca și aceste um, aspecte să fie abordabile. Cred că avem posibilitatea de a extinde această listă. La fel, ca colega Delvo, am găsit și eu acest uh, articol 18 și derogarea pentru pasageri. N-am înțeles foarte bine de unde vine. Cred că trebuie să înțelegem mai bine motivul. Cred că nu trebuie să avem reglementări mult prea complexe care apoi să creeze mm, lipsă de siguranță juridică. Poate că ne mai explică comisia ce dorea să spună. Eu n-am înțeles de unde a venit această propunere. Însă, în general, mă, mă bucur să văd această propunere. Sunt de acord cu domnul Didier și cu doamna Delvaux că se poate îmbunătăți, dar, în general, este un dosar pozitiv la care trebuie să continuăm să lucrăm. Uh. I also have... Președintele, am și eu un comentariu, mulțumesc. În circunscripția mea electorală e o propunere care stârnește interes și chiar și un optimism moderat. Întrebarea principală a alegătorilor mei a fost cum vă veți asigura că acest sistem nu poate fi folosit greșit sau cu reavoință ca acele acțiuni colective în Statele Unite. Și cred că va reveni această întrebare în întreaga legislatură și întreaga procedură legislativă. Acum, dacă Comisia dorește să ia cuvântul, vă rog. Thank you, uh, Mr. President. Je voulais d'abord, tout d'abord, Mulțumesc, domnule președinte. raport. Vreau să mulțumesc mai întâi domnului raportor, co-raportor și domnului președinte, pentru că ați privit cu o bună propunerea noastră. Mulțumim pentru introducerea făcută, care e foarte completă și arată că ați înțeles foarte bine propunerea noastră, care totuși e destul de complexă. Și în plus ne-ați și încurajat, deci vă mulțumim. Poate vă ofer câteva informații suplimentare. în uh, legătură cu unele părți ale propunerii despre care s-a vorbit aici. Mai întâi, ce privește sfera de aplicare, ați înțeles bine lucrurile, adică noi ne dorim să extindem sfera de aplicare a directivei actuale, uh, care se referea doar la infracțiuni care țineau doar de dreptul consumatorilor, și vrem să includem o serie de instrumente de drept comunitar uh, și mai multe sectoare, cum ar fi transporturi, mediu, energie, sănătate, însă care au dispoziții și privitoare la relațiile între comercianți și consumator, și obligații și drepturi, uh, și ale unora și ale altora. Sigur, se poate discuta posibilitatea de a extinde și de motivele pentru care am ales aceste instrumente și nu altele. Apoi, în ce privește tot sfera de aplicare, dispozițiile acestea specifice privitoare la drepturile pasagerilor, transporturilor aeriene și feroviare, la articolul 18, clauză de revizuire. După cum știți, la ora actuală, sunt în discuție propuneri la Consiliul și Parlament uh, cu privire la dreptul acestor două tipuri de pasageri, deci transport aerian și feroviar. Printre altele, în propunerile astea există elemente pentru ca consumatorii să aibă posibilități de a-și uh, reclama drepturile, de a-și solicita respectarea drepturilor, dar în mod individual, deci căi de atac pentru despăgubire atunci când a existat o infracțiune. Și Comisia dorește să vadă cum uh, avansează aceste propuneri, cât se vor adopta și dacă consumatorii și, mă rog, pasagerii în acest caz se bucură de suficientă protecție dar la nivel individual, care ar justifica uh, mă rog, nu știu uh, cuvântul, collective redress, deci uh, e vorba de căi de atac colective. Pentru asta am vrut să revizuim uh, clauza de la articolul 18. Dar sigur că suntem gata să discutăm și să vă furnizăm informații suplimentare în ce privește acele entități calificate care ar putea avea drept de a sta în fața justiției. Bun, ați vorbit de anumite criterii, putem să vă explicăm și de ce ne-am gândit la astea și nu la altele, dar în ce privește tipul de entitate care are competența aici, noi nu am dorit să existe un monopol al organizațiilor, al autorizațiilor de protecție a consumatorilor, ci mai degrabă să spunem că Dacă acest tip de organizație de protecție a consumatorilor uh, îndeplinește niște criterii, ele trebuie să apară într-o listă de entități calificate, dar statele membre au posibilitatea, spunem noi, să uh, numească și alte uh, entități, dar care să îndeplinească anumite criterii. Da, într-adevăr, în ce privește tot sfera de aplicare, dar din alt punct de vedere, doamna Delvo s-a referit la articolul 1, linia 2 ce se întâmplă că statele membre deja dispun de sisteme de acest tip și care funcționează bine. Da, articolul 1.2 spune că statele membre, într-adevăr, pot menționa, menține sisteme alternative care veghează la respectarea intereselor colective ale consumatorilor. Deci aici, da, am putea să o numim armonizare minimă. Ni s-au pus multe întrebări în discuția, mai ales cu Consiliul, deci am avut multe întrebări despre acest, despre acest articol. În fine, pe măsură ce avansează lucrurile, o să vedem dacă trebuie să aducem mai multe precizări în acest articol. Ne vom gândi. Bun, domnule președinte, domnul raportor și domnul coraportor mă opresc aici. Dacă mai doriți informații, atunci sigur că vă stăm la dispoziție uh, pentru orice fel de clarificare, să risipim uh, îndoierile dacă mai există. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Vulcan. Mulțumesc. Ja, ähm, Mulțumesc. Aș avea și eu o întrebare către comisie. Mă bucur și eu foarte mult uh, că a venit această propunere, garanțiile uh, prevăzute pentru a nu se ajunge la abuzuri, mi se par foarte importante. La uh, Uh, plângeri uh, cu, din partea mai multora, uh, trebuie să um, la acțiuni colective um, se pot face plângeri și pe bază de performanță. Mi se pare complicat să ne gândim la cazul Dieselgate. Dacă um, o asociație face plângere și vrea daune? Cum uh, vor arăta lucrurile? Cine um, primește aceste daune? Îmi lipsește puțin fantezia și aș vrea să știu mai mult despre asta. Would the commission wish to... Bun. Uh, dorește Comisia să răspundă. Maybe a beginning of... Poate așa o, o, o încercare de răspuns. Noi nu propunem să se reglementeze dreptul material, deci care va fi încălcarea, ci doar procedural uh, facem noi propuneri. Deci răspunsul meu va fi că depinde. <laughs> Depinde de ce fel de drept este încălcat. Dacă am înțeles bine întrebarea. But I happy to... Însă, sigur, voi, dacă doriți, să putem uh, reveni și să clarificăm mai bine lucrurile ulterior. Ok. Thank you. Unless the... Bine, mulțumesc. Acum, raportorul mai dorește să ia cuvântul? Nu. Bine, atunci putem uh, încheia punctul acesta și și trecem mai departe. Punctul numărul 21. Procedura accelerată de soluționare a litigiilor comerciale. Are cuvântul domnul Tadeuș Vievca, care este raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Văd asta ca pe un schimb. Am avut în vedere acest schimb de opinii suplimentar pentru că este un raport din proprie inițiativă în ceea ce privește o procedură civilă accelerată. Ideea este să creăm un nou instrument. Acesta ar ajuta la finanțarea Uh, pieței unice. Ne întrebăm dacă e nevoie de acest uh, instrument și răspunsul pare să fie destul de simplu. Conform uh, evaluării băncii centrale, um, soluționarea litigiilor este un proces îndelungat poate dura până la patru ani. Și, deci, pentru o perioadă destul de lungă de timp, um, părțile trebuie să fie implicate într-o procedură juridică. Și asta le complică viața. O, un litigiu prelungit poate împiedica funcționarea oricărei sau îngreuna funcționarea oricărei entități. Părțile acestui uh, litigiu pot fi uh, forțate să creeze rezerve um, pentru sumele um, litigi, um, sub litigiu. Și dacă aceste uh, rezerve uh, financiare blocate, uh, sunt blocate ani de zile, asta poate crea probleme financiare întreprinderilor. O bună parte din muncă a fost deja efectuasă, efectuată. Când am reformat uh, regulamentul Bruxelles 1A, am îmbunătățit, de exemplu, aplicarea soluționărilor în domeniul comercial, uh, eliminând uh, procedura execuator. Și asta a fost foarte util. Deciziile de, deciziile făcute atunci, uh, deciziile luate atunci și simplificările efectuate au fost utile încă un element, um, și anume um, procedura pentru sumele mici. E vorba de consumatori, dar și de orice fel de plângeri care nu depășesc 5.000 de euro. Și acest act normativ a fost foarte bine primit de cetățenii Uniunii Europene. Dacă ne uităm la aceste două acte normative, Ideea poate fi să facem apel la comisie să redacteze o propunere în ceea ce privește soluționările transfrontaliere ale litigilor pentru a le, a le simplifica, mai ales la nivel de B2B, deci uh, între întreprinderi. Procedura accelerată poate fi numită procedura civilă accelerată și ar putea contribui la accelerarea și simplificarea procedurilor actuale, care pot uh, dura până la 5 ani. Putem contribui la această dezbatere, însă, până la urmă, această procedură poate fi redusă la până la 5 luni, ce ar fi un progres. De asemenea, s-ar crea mai multă siguranță juridică pentru orice companie, dar și economii pentru ambele părți uh, prin uh, scurtarea procedurilor. Litigiile comerciale transfrontaliere se soluționează pe baza regulamentului Roma 1, iar alegea, alegerea jurisdicției nu ține de sediul unei uh, companii sau de uh, subiectul, conținutul unui contract sau de executarea contractului. Deci uh, poate fi ales uh, des, în mod destul de arbitrar uh, poate fi aleasă în mod destul de arbitrar instanța competentă. Deci s-ar putea oferi astfel o alternativă companiilor europene. Am putea sublinia uh, legătura între alegerea uh, jurisdicției și locul executării contractului. Bun, întotdeauna ne putem întreba dacă e nevoie de asta, însă Uniunea Europeană se transformă acum și confruntată, se confruntă cu Brexitul. Și în același timp există o cooperare din ce în ce mai solidă între statele membre. Această propunere ar putea îmbunătăți funcționarea pieței unice și cred că ar fi o propunere bună. Sperăm că vom avea un prim schimb de opinii acum. Iar uh, pentru a acompania acest dosar vom, am um, prevăzut un workshop pentru mâine dimineață se va discuta despre această propunere legislativă. Mă opresc aici, domnule președinte, și vă stau la dispoziție pentru întrebări și comentarii. Thank you very much, uh, Mrs. Delvaux. Mulțumesc, doamna Delvaux. Uh, thank you. Thank Dosar a trebuit să plece în Italia uh, și am să vă citesc eu mesajul sau... Dar, la fel ca în trecut. Câteva comentarii preliminare, având în vedere că discuția abia a început. Vor urma referitor la um, document. Aș vrea să subliniez un lucru, eficacitatea, ajustarea um, lor. Aș vrea să subliniez uh, și că există proceduri nelegislative pe care le cunoașteți, care a uh, um, lor. Aș vrea să subliniez uh, și că există proceduri nelegislative pe care le cunoașteți. Acesta este domeniul în care considerăm și noi că trebuie făcut uh, ceva. Cu mare interes vom uh, urmări progresul la acest dosar. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Dacă nu mai dorește să intervină nimeni, îi dau cuvântul raportorului. Dziękuję bardzo za te wstępne uwagi i chciałem tylko przeprosić, ja już przyspieszyłem procedurę. Mulțumesc. Mulțumesc pentru examinarea amendamentelor. 69 de astfel de amendamente la raportul privind legislația aplicabilă efectelor asupra terților ale cesiunilor de creanță. Raportor sunt eu. În primul rând aș dori să mulțumesc tuturor celor care trebuie abordate, chiar dacă nu vedem întotdeauna aceleași soluții. soluții. Trei elemente aș dori să menționez. Întâi, în ceea ce privește regulamentul Roma 1, apoi calendarul pentru evaluarea reședinței obișnuite, Uh, element este menționat în mai multe amendamente, de exemplu 124. În raportul meu am încercat să rezolv asta excluzând debitorul din domeniul de aplicare al regul regulamentului. Și asta în conformitate cu articolul 14 din Roma 1 se aplică um, numai um, unor relații contractuale. Poate ar trebui și că eventual ar trebui să se folosească um, să se aplice și debitorilor în cazul unor plângeri necontractuale. Sunt convins că putem găsi o soluție. Apoi, de exemplu, este um, vizat um, amendamentul 52. Ce aș dori să spun este că această prevedere trebuie văzută în lumina situație în care o întreagă instituție financiară se mută dintr-un stat membru către un altul. Tocmai atunci se aplică cum se referă la protecția consumatorilor, numărul de amendamente, o serie de amendamente solicită protecție a consumatorilor consolidată în propunere. Am încercat să abordez și eu acest element în raportul meu, în amendamentul 14, care se uh, referă la uh, un domeniu tipic pentru astfel de prevederi. Sunt convins că împreună vom putea găsi o soluție uh, potrivită. Acestea sunt numai unele exemple de domenii în care îmi dau seama că ne preocupă aceleași lucruri cu cele din dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să iau cuvântul ca să vă mulțumesc în calitate de raportor dumneavoastră și Comisiei pentru ajutor pe acest dosar foarte tehnic. Am făcut puține amendamente, dar aș vrea să fiu foarte succint, așadar rămâne întrebarea, pentru că uh, scopul textului este să asigure mai multă securitate juridică, atunci nu văd necesitatea de a face o excepție pentru operațiunile de securitizare în uh, propunerile Comisiei e nevoie de un uh, tratament special pentru marile bănci? Pentru mine, eu n-am un răspuns satisfăcător. În al doilea rând, împreună cu doamna Gebhardt, am dorit să clarificăm că în situații care implică consumatorii, aceștia vor fi acoperiți de legile cele mai favorabile drepturilor consumatorului. Este o preocuparea noastră, foarte importantă și, domnule președinte, sunt sigur că ne veți ghida în uh, reglarea fin, uh, reglajul fin al uh, poziției noastre. Mulțumesc. Doamna Gebhardt. În statul lor Știm foarte bine că legislația în statele membre nu este aceeași. Și cred că trebuie să fim foarte... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorului și doamne... Eu sunt raportorul, da. Cele mai importante în începutul intervenției noastre, legătura cu uh, regulamentul Roma 1 și uh, timingul acestei inițiative și pentru noi sunt lucruri foarte importante. În legătură cu Roma 1, uh, opiniile pot fi diferite în legătură cu domeniul de aplicare al Roma actuale și la drepturile persoanelor, deci drepturi pentru care se poate cere protecție pentru cineva care nu respectă obligația. Pe când această propunere ar o, acoperi drepturile in rem, drepturi pe care le poți apăra împotriva oricui, inclusiv uh, uh debitorilor. Dacă putem găsi în cele din urmă uh, un, uh, o poziție comună în ce privește în aplicare. Apoi începește timingul acestui regulament uh, Eh, înțelegem atunci când folosim eh, formularea material time în engleză, în propunere, că asta va trebui clarificat. Și să lase colegislatorului eh, libertatea de a decide cum se definește acest lucru. Înțelegem că asta nu înseamnă nimic. O posibilitate pentru comisie ar fi să alinieze timpul material cu soluția găsită în una dintre creanțe devine efectivă, intră în vigoare împotriva unei terțe părți. Dumneavoastră ați propus uh, data închirii contractului, semnarea contractului. Da, întotdeauna vom fi dispuși să vă asistăm în uh, decizia pe care o luați. Ce privește protecția consumatorului, că respectăm dorința Parlamentului de a nu afecta uh, prevederile obligatorii pentru protecția consumatorului. Deci uh, suntem perfect de acord să clarificăm undeva că această propunere va afecta prevederile obligatorii privind protecția consumatorilor uh, aplicabile în, este în discuție și pe care doamna Delvo a menționat-o, soluția securitizării. Comisia este de părere că am reușit să atingem, să ajungem o la o soluție de compromis în propunere. O soluție care respectă nevoile tuturor jucătorilor de pe pian. Alte propuneri, s-au făcut și alte propuneri care spun că toate că adoptarea în comisie este programată pentru 10 iulie. Și acum continuăm cu că adoptarea în comisie este programată pentru 10 iulie. Și acum continuăm cu punctul 23, examinarea proiectului de aviz privind controlarea globalizării aspecte comerciale. Raportorul este domnul Le Breton. Dinte, Comisia INTA a decis să reflecte asupra uh, globalizării și a aspectelor comerciale, deci nici Comisia Juridică nu poate să rămână tăcută, pentru că comerțul are nevoie de o încadrare juridică. Uh, iată câteva idei pe care vă propun să le reamintim uh, Comisia INTA, și anume că globalizarea este o realitate marilor principii care figurează deja în uh, uh, principiile noastre, respectul dreptului național și principiul subsidiarității și proporționalității. Și pică bine că prezint raportul meu astăzi, pentru că în această dimineață am uh, votat un text foarte important din acest punct de vedere, dar am produsele de, cu indicație geografică protejată Multe state europene sunt foarte atașate față de această idee și să nu uităm că cu Canada decât în alte acorduri și că în acordurile de liber schimb cu, de nouă generație vor fi și mai multe garanții pentru acestea. Deci cred că trebuie să reamintim în materie de investiții, sunt competențe partajate între Uniune și statele membre și eu, evident, sunt foarte atașat față de respect. Toate aceste lucruri sunt legate de această competență împărtășită. Trebuie să reamintim acest lucru tot timpul. Și apoi ultimul punct și ultima direcție traj. Deci trebuie să imaginăm o altă soluție și această soluție este cea explorată de Consiliu, uh, care și asta va uh, da asigurare atât uh, investitorilor cât și statelor. Deci sunt patru direcții pe care vreau să le reamintesc pe scurt a redactării acestui aviz al meu este că trebuie să găsim calea de mijloc între uh, uh liberul schimb uh, deșanțat pe care vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Dorește vreun membru să ia cuvântul? Nu? Comi mulțumesc foarte mult, spune președintele. Vă informez sub controlul raportorului că Termenul de amendamente este 29 iunie la prânz. Așadar, închidem acest punct și trecem... Punctul 24 a fost amânat, deci trecem la punctul 25, raport uh, față de comisie privind contractele de furnizare de conținut digital. Avem ambii co-raportori, doamna Gebhardt și domnul Voș, prezenți. Domnul Foss. Herr Vorsitzender, wir hatten am 8. Sunt la o formulare care mai trebuie puțin șlefuită, dar suntem într-o situație care duce la o amânare, la un blocaj sau ceva similar. Întâi, chestiunea bunurilor, bunuri de embedded software, să fie incluse în directiva privind vânzările online. Noi, în momentul de față, nu putem preve uh, progrese privind uh, vânzările digitale, deci directiva privind uh, vânzările digitale și să ajunge în situația în care noi în directiva noastră spunem ceva care nu mai se potrivește cu celelalte bunuri în vânzările directe. Să Consiliul uh, să facă progrese și la directiva privind vânzările online, pentru a putea fi sigur la final că totul este bine, astfel încât ajungem la rezultate, pentru a ne asigura că, în cazul ideal, ambele pachete sunt și legislatura și tocmai de aceea întrebasem dacă nu ar fi totuși posibil ca Consiliul să ajungă la o